dând răspunsul tuturor cetățenilor care ne-au adresat petiții în timpul acestui mandat de 5 ani. Vă mulțumesc tuturor! Thank you very much. Vă mulțumim! Parlamentul European are această specificitate că aici nimeni nu are nici majoritate absolută și uh, nici nu există o majoritate care să fie una și aceeași uh, în, uh, în fiecare dezbatere. Majoritățile și minoritățile se schimbă mereu și acest spirit de cooperare pe care îl avem în instituția noastră ar trebui să continue. Oricum nimeni nu știe care va fi rezultatul viitoarelor alegeri europene. Acest raport va fi votat începând cu orele 12 astăzi și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, raportul domnului Panayatov în ce privește bateriile și acumulatorii portabili care conțin cadmiu. Raportul are cuvântul pentru 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte, stimate comisar, dragi colegi. După îndelungi negocieri între Parlamentul European, Consiliul și Comisia, am căzut de acord, până la urmă, asupra unui compromis ambițios referitor la baterii și acumulatori portabili care conțin cadmiu. Aș dori să subliniez două elemente importante în legătură cu acordul atins la nivelul uh, trialogului, am căzut de acord asupra unei linii acceptabile pentru noi toți, un compromis pentru derogarea pentru um, acumulatori și baterii, astfel încât aceasta să um, expire în 2016. Încercăm astfel să închidem eventuale lacune în directivă. Scopul acestei uh, directive este să uh, faciliteze o tranziție cât se poate de eficientă din punct de vedere a costurilor și să asigure protecția mediului și a sănătății umane. Cred că acordul final la care am ajuns transmite un mesaj clar tuturor referitor la interdicția cadmiului. În al doilea rând, o a doua, un al doilea element important, introducerea mercu, mercurului în uh, domeniul de aplicare al acestui uh, document. Sunt convins că colegii din Comisia Envi vor saluta pre, uh, propunerea mea. Bateriile mici uh, care conțin mercur vor fi eliminate începând cu 2015, uh, bateriile pastilă. Astfel uh, vom reuși să împiedicăm mercurul să ajungă în mediul înconjurător în Uniunea Europeană. În concluzie, cred că am reușit să atingem un acord pozitiv în, la această directivă, această schimbare uh, va um, împinge Europa înspre tehnologiile moderne. Va transmite un mesaj foarte clar referitor la cadmiu și la mercur și uh, va contribui la eliminarea acestor metale toxice din mediu, din mediul înconjurător. La final aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră. Fără munca lor minunată, acest uh, raport nu ar fi putut fi dus la final domnul Schlüter, doamna Kukovic, domnul Dan Jorgensen, domnul Miroslav Uschi, domnul Jirima Stalka. Uh, împreună cu ei am cooperat foarte bine și aș dori să le mulțumesc pentru asta. Aș dori să rog pe toți colegii să sprijine acest acord atins între Parlament, Consiliu și Comisie. Vă mulțumesc foarte mult! Köszönöm szépen, és most a bizottság nevében... Mulțumim! Dau acum cuvântul comisarului. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, onorabili membri ai Parlamentului. În primul rând, vreau să mulțumesc și să felicit raportorul, domnului uh, Panayotov și pe colegii săi, coraportori, pentru că au muncit foarte bine pe marginea propunerii Comisiei de a interzice aceste, acest cadmiu în bateriile fără fir mai mult decât atât, salutăm și prevederile legate de acele baterii uh, tip pastilă cu mercur. Toate acestea spre binele nostru, al sănătății și al mediului înconjurător. Interzicerea mercurului este o etapă în plus în uh, obținerea unui mediu înconjurător sănătos, așa cum îl dorim și l-am dorit și prin al șaptelea program cadru Dorim inovații pentru alternative mai sigure. Aceste prevederi legate de baterii portabile vor permite acumularea de oportunități, inclusiv pentru reciclare. Comisia sprijină tot ce s-a discutat pe substanțe propriu-zis, cât privește procedurile în prima lectură am, făc, am observat trei uh, lucruri pe care le spunem din partea Comisiei. În primul rând e vorba de actele de punere în aplicare, apoi actele delegate și, în sfârșit, publicarea unei versiuni consolidate a directivei. E vorba de o declarație pe care o veți primi în mod oficial conform procedurilor. Mulțumesc foarte mult! Din partea PPE-ul comisar, Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Modificările din directiva pe tema bateriilor și acumulatorilor a um, fost o inițiativă bună pentru că are plus valoare pentru industrie și va permite o mai bună protecție a mediului înconjurător. Chiar vă dați seama cât de mult depindem de baterii de fapt, bateriile sunt o sursă de energie pe care aproape că nu o vedem și datorită bateriilor putem să ne bucurăm de ultimele evoluții tehnologice. Tehnologia avansată este în primul rând tehnologia fără fir, însă din păcate ea este și nocivă pentru sănătate. Comisiei Europene i s-a cerut să revizuiască această directivă și să o actualizeze, deoarece au existat îmbunătățiri tehnologice în acest domeniu, există noi cunoștințe în ce privește impactul asupra mediului a acestor baterii. Acum Comisia propune o interzicere a uh, bateriilor nichel-cadmium pentru uh, uneltele electrice fără fir. Practic doar 40% dintre uh, um, uneltele electrice sunt fără fir, restul sunt încă cu fir. Dar cadmium se poate scurge în mediul înconjurător deoarece uh, oamenii nu sunt atenți atunci când aruncă bateriile. La Parlamentul European această propunere a fost uh, îmbunătățită în urma unor negocieri îndelungate și astfel cred că uh, cetățenii vor fi mai în siguranță, iar industria are suficient timp la dispoziție să se obișnuiască cu noile dispoziții legislative și să păstreze locurile de muncă. Bateriile nichel-cadmium se află mai în toate uh, gospodăriile, însă acum știm că industria fabrică baterii folosind alte substanțe, de exemplu litium, și așa se poate face tranziția mai ușor. În ce privește IMM-urile și acestea credem că vor avea suficient timp să se uh, adapteze am introdus uh, o prevedere și în ce privește bateriile pastile. Ele sunt foarte periculoase pentru că se află uh, în mm, jucării într-o mm, mm, mare măsură. E vorba despre bateriile care conțin mercur și ar fi bine ca și acestea să fie retrase cât mai repede de pe piață. Mă bucur de faptul că acest text a fost mult îmbunătățit. Mulțumesc în numele socialiștilor.

În numele verzilor, domnul Schlitter, un minut jumătate. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Cadmiul și mercurul sunt două dintre metalele grele cele mai toxice cărora uh, suntem, le suntem expuși. În sfârșit, pentru că în 2006 nu am reușit, în sfârșit Ehm, s-a ajuns ehm, la, am reușit acest lucru, să interzicem, interzicem total aceste metale în um, anumite tipuri de baterii. În 2016 vom reuși să eh, putem lăsa să expire și această derogare absolut inutilă. Aici au câștigat lobbyiștii. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru uh, munca foarte bună depusă pe acest dosar. Numai așa am reușit să obținem acest rezultat. Sunt mândru, mândru de faptul că ceea ce nu am reușit să obținem data trecută, am reușit să facem acum. Și anume ca bateriile și acumulatorii să Uh, să uh, poată fi returnate. De exemplu, dacă vrei să schimbi uh, o baterie la un produs Apple sau Samsung, este aproape imposibil. Trebuie să existe o concurență, trebuie să existe posibilitatea să schimbi bateria astfel încât produsele să fie în plus mai ușor de reciclat. Deja în 2009 am fi putut să uh, impunem etichetarea bateriilor de unică folosință atunci când cumpărăm o baterie, scrie câtă energie consumă și așa mai departe, dar trebuie să se spună foarte clar um, cât timp uh, ține. Mulțumim. Domnul Nicholson, ECR, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Salut uh, um, acordul la care s-a ajuns în ce privește directiva bateriilor și noi am fi preferat ca derogarea să fie pe o perioadă mai lungă, dar până la urmă data de 2016 este acceptabilă. Și uh, ne place și faptul că uh, aparatele și bateriile aflate în stoc pot fi comercializate până la epuizarea uh, stocurilor, chiar dacă se depășește anul 2016. Decizia de a interzice uh, bateriile cu mercur este un mare pas înainte pentru că astfel vom respecta și prevederile Convenției ONU în ce privește bateriile cu mercur care ar trebui interzise până cel târziu în 2020. Dar încă o dată ne bucură faptul că uh, companiile au dreptul să își epuizeze stocurile. Și uh, derogarea făcută uh, pentru aparatura medicală, iarăși, mi se pare o idee bună. A fost o, o adevărată muncă de îmbunătățire a directivei inițiale și noi vom vota pentru acest text. Mulțumesc acum în numele EFD are cuvântul domnul Pașca. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar. Suntem cu toții conștienți că producția și utilizarea bateriilor și acumulatorilor pe bază de cadmium sunt problematice, au problem, reprezintă lucruri nocive pentru mediul înconjurător, dar și pentru sănătate. E vorba de o toxicitate maximă. Trebuie să fim, deci, foarte atenți și trebuie să promovăm neîncetat colectarea și reciclarea acestor baterii, să vizăm chiar 100% Um, ca prag de reciclare pentru toate aceste baterii pe bază de cadmium. Având în vedere tehnologiile existente, putem să folosim litium. Însă el, aceste baterii sunt mai scumpe, mai ales pentru uh, anumite țări care au un standard de viață mai scăzut, nivel de viață mai scăzut. Propunerea Comisiei propune anumite măsuri până în 2015 cu caracter administrativ, însă ele sunt poate mai costisitoare. Suntem de acord cu raportorul cum că ar fi mai bine ca acest termen să fie totuși amânat pe 2016 sau chiar 2017. Vă mulțumesc foarte mult. Acum urmează domnul Mirski. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Am citit cu atenție această propunere de raport a domnului Panayotov. Mă bucur să spun că suntem prieteni buni cu domnul Panayotov și sunt mândru de asta. Raportul pe care l-a redactat este unul foarte important. Este un raport care ne dă oportunitatea să protejăm sute de mii de persoane de impactul mercurului și a altor metale toxice. Des critic Comisia. Însă astăzi aș dori să salut această propunere. Când munca este făcută în mod profesionist, se vede. Bateriile ce conțin uh, metale periculoase, mai ales uh, mercurul, sunt periculoase și interzicerea acestor uh, utilizării acestor metale uh, va, uh, va contribui mult la sănătatea populației. Sunt foarte mândru de acest raport, sunt mândru de faptul că sunt uh, prieten cu raportorul în numele grupului uh, nostru sprijin acest uh, raport și munca depusă de comisie și de raportor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Trecem la procedura intervențiilor spontane. Domnul Mezaros acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau mai întâi să îl felicit pe domnul Panayatov. A făcut o muncă excelentă. 40% dintre toate uneltele fără fir vândute anul trecut foloseau baterii nickel, baterii nickel-cadmiu și nickel-metal hibrid. Însă 60% folosesc baterii cu litium. Nu trebuie să uităm faptul că în țările din uh, centrul și estul Europei uh, raportul este strict uh, invers. Deci va dura ceva până când vom vedea aceste dis, uh, baterii uh, dispărute de pe piață complet. Știm că cadmium este periculos pentru mediul înconjurător și pentru uh, om, pentru că nu știm încă în cât timp acesta uh, este distrus. Există o soluție pragmatică, uh, cea care a fost găsită în acest raport și uh, acest lucru va fi și în folosul cetățenilor și în folosul companiilor. Acum are cuvântul domnul Obermeier. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, pe piață există în continuare produse care conțin cadmiu. Cadmiul este foarte toxic care are efecte asupra mediului, dar și mai ales asupra sănătății umane. Este foarte important să se elimine aceste produse de pe piață și să se găsească alternative, cum ar fi litiul. Dar nu este vorba numai de baterii. Uh, multe exploatații agricole mm, nebiologice, lucrea, convenționale, lucrează cu fertilizanți care, care conține cadmiu, care conțin cadmiu Trebuie să eliminăm așadar um, cadmiul nu numai din aparatele noastre, ci și din alimentele noastre. Și trebuie mai mult să promovăm produsele biologice, produsele agricole biologice. Mulțumim, doamna McGuinness, acum. Mulțumesc. Mă bucur că avem această discuție Titlul poate că nu este prea atrăgător, însă impactul este foarte, foarte important pentru toată lumea, pentru toți cetățenii noștri. Sub președinția irlandeză, ministrul de resort a, mun- a muncit din greu pentru a ajunge la un acord, pentru a da certitudine și industriei, dar și celor care se preocupă de sănătatea populației și de mediul înconjurător, pentru că aceste metale și substanțe toxice să fie eradicate toate pentru una din aceste uh, baterii și ieri am uh, discutat cu cetățenii și când vine vorba de deșeuri, ei uh, mi-au spus că fără Europa asta nu s-ar fi, uh, această prelucrare a deșeurilor nu ar fi posibilă. Sănătatea populației este primordială, sănătatea mediului este importantă și este exact ceea ce facem noi aici. Mulțumesc foarte mult. Acum urmează domnul Kelly. Thank, thank you, Mr. President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi doresc să îl felicit pe domnul raportor, nu numai pentru munca depusă în acest domeniu, foarte important, poate că nu este cel mai sexy, dar este foarte important pentru cetățeni. Dar vreau să-i mulțumesc și pentru explicațiile minunate, deosebit de practice despre felul în care trebuie să procedăm. A subliniat nevoia de a proteja mediul înconjurător, sănătatea umană, nevoia de a avea o perioadă de tranziție și mai ales pentru faptul că a spunea faptul că 5 tone de mercur se scurg în mediu în fiecare an. Cei doi colegi în spatele meu, care sunt adevărați experți, au vorbit despre uneltele fără fir și despre faptul că acestea uh, trebuie să folosească uh, baterii fabricate cu alte substanțe. Dar trebuie să punem uh, accentul și pe reciclare, pentru că oamenii nu sunt conștienți de faptul că bateriile trebuie să fie reciclate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului comisar Șefcovic. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Sunteți invitați să aprobați o actualizare a directivei Uniunii Europene referitoare la baterii și acumulatori legislația revizuită ar proteja mai bine mediul, comun... mediul înconjurător și sănătatea umană și ar clarifica anumite uh, prevederi, ceea ce ar duce la o mai bună implementare și aplicare. Asta este bine pentru cetățeni, după cum spunea doamna McGuinness, este bine pentru mediul înconjurător și cred că oferă și uh, claritatea necesară pentru întreprinderi. Aș dori să vă mulțumesc pentru sprijinul oferit propunerii de directivă. Pentru a răspunde la întrebarea domnului Schlitter, aș dori să îl asigur că lucrăm la acest uh, lucru și că avem de-a face cu, pe de altă parte însă avem uh, unele dificultăți tehnice referitoare la uh, etichetarea bateriilor, um, mai ales cele care sunt de unică folosință. Uh, avem probleme de standardizare, lucrăm cu organizațiile de standardizare, inclusiv Asociația Europeană de Standardizare și aceasta ne ajută în acest sens. Până acum se pare că cel mai bun mod de a a, de a proceda ar fi să, să fie vorba de o etichetare de la caz la caz. Dar, bineînțeles, să lucrăm la acest dosar și cu mare plăcere vă ținem la curent cu evoluțiile acestui dosar. Mulțumim foarte mult! Urmează acum raportorul, domnul Panayotov. Ok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 Ceea ce am făcut împreună cu toți colegii care au participat la acest dosar a arătat că putem să obținem rezultate importante. De ani de zile căutăm un rezultat și, iată, în sfârșit, în acest an am găsit uh, compromisul. Un compromis um, cu care este de acord Consiliul, Comisia și Parlamentul și pe care toate aceste trei institu instituții îl susțin. Am reușit să obținem ceva important care va fi important uh, mai ales în statele în care cetățenii au o putere de cumpărare mai uh, slabă. Sunt sigur că și în ceea ce privește evoluția tehnologică a Europei am făcut un pas important înainte. Fără raportorii din umbră și colegii care au participat în mod activ la acest uh, raport, nu aș fi reușit uh, să ajung la acest rezultat. Vă mulțumesc tuturor! Mulțumim foarte mult, aș dori să-l felicit pe raportor. Și cu aceasta uh, dezbaterea se încheie. Votul va avea loc la ora 12 astăzi. Ne vedem în curând, vă mulțumim pentru participare la dezbatere, mulțumim domnule comisar. Sesiunea se suspendă.